președintele Republicii Letonia. Letonia. Stimate domnule președinte al Republicii Letonia, stimate Valdis Sattlers, pentru noi toți este o mare bucurie ca să vă putem saluta astăzi pentru prima dată în Parlamentul European. Înainte de toate doresc să vă mulțumesc cordial pentru faptul că ați dat curs invitației formulate de Parlamentul European de a veni la noi astăzi, în ziua în care sărbătorim și cea de-a 10-a zi de naștere a monedei unice europene euro. Ca președinte, a, ca președinte al unei țări tinere, membre a Uniunii Europene, ne va face plăcere să vă urmărim alocuțiunea. Iată că pentru prima dată imnul european a fost intonat pentru a saluta prezența unui președinte al unui stat membru în această sală. Permiteți-mi, cu ocazia vizitei dumneavoastră, să revin asupra importanței istorice a extinderii care a avut loc în 2004 a durat aproximativ 60 de ani până când țara dumneavoastră a putut să revină alături de statele uh, democratice libere ale Europei. Trăim astăzi în libertate, în pace, democrație. Cetățenele și cetățenii noștri se bucură de perspective um, de care străbunii noștri nu au putut decât să viseze. Și putem să ne bucurăm împreună de această realitate. Uniunea Europeană se află astăzi în fața unor mari provocări și oamenii din Letonia uh, au simțit acest lucru uh, datorită crizei financiare de pildă uh, care a lovit și țara dumneavoastră, domnule președinte, dar și criza gazului. Conflictul dintre Rusia și Ucraina nu creează doar cetățenilor din Letonia probleme și motive de îngrijorare. Tocmai în momente de criză însă, Eh, este la iveală importanța eh, calității de a fi membru al Uniunii Europene, pentru că această calitate se bazează pe solidaritate între popoare și tocmai în asemenea momente de criză simțim importanța eh, comunității, cooperării între statele noastre și instituțiile europene. Împreună suntem mai puternici, împreună putem să ne apărăm interesele și valorile pe plan mondial. Și de aceea Parlamentul European își dorește ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare cât mai repede posibil, pentru că tratatul uh, va conferi Uniunii Europene o mai mare putere de acțiune pentru a face față uh, acestor provocări internaționale. Iar în acest context, uh, alegerile care vor avea loc în iunie anul acesta pentru Parlamentul European vor fi de maximă importanță, pentru că împreună vom putea, într-o Uniune Europeană democratică, să uh, putem uh, lucra cu un Parlament care să aibă putere de codecizie în aproape toate domeniile și în felul acesta vom putea să stimulăm proiectele de unificare în Europa. În încheiere voi spune Sper ca cetățenele și cetățenii din Letonia, ca și din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, să conștientizeze importanța uh, votului pe care îl vor putea acorda uh, pe plan european pentru a putea contribui astfel la alegerea eurodeputaților. Domnule președinte, este o mare plăcere pentru noi să vă rugăm acum să vă adresați Parlamentului European încă o dată un cordial bun venit în Parlamentul European. Godājumais priekšstādātāja kungs, cienījamie deputāti. Stimate președinte al onorați membri, doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc președintelui Parlamentului pentru cuvintele de bun venit și pentru invitația de a vorbi aici în fața dumneavoastră. Este o mare onoare pentru mine să stau astăzi în fața reprezentanților Europei și să pot vorbi în limba mea maternă, letonă. Letonia letona pentru ultimii cinci ani, în ultimii cinci ani a devenit una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Vă vorbesc într-un moment în care deputații letoni urmează să își încheie primul mandat. Vreau să folosesc această ocazie pentru a le mulțumi pentru contribuție, doamnelor și domnilor. 2009 este un an foarte important pentru țara mea. În acest an vom sărbători cea de-a cincea, uh, cel de-al cincelea an de la data aderării Letoniei la Uniunea Europeană și la NATO. Aderarea la aceste organisme a devenit un obiectiv strategic al țării noastre imediat după 1991, când ne-am recâștigat independența. Ne-am exprimat în mod clar dorința de a ne alătura Uniunii Europene și structurilor transatlantice procesul de extindere a familiei democratice europene, care a avut loc în prima decadă a acestui secol, a marcat una dintre cele mai dinamice schimbări în Europa de la înființarea Uniunii Europene. Schimbarea a fost una de anvergură datorită faptului că o serie de țări care înainte fusese izolate de Europa Occidentală împotriva voinței lor s-au alăturat acum Europei. Aceste țări de-a lungul timpului au avut însă aceleași valori ca și cele din Uniunea Europeană. Pe 18 noiembrie 2008 am sărbătorit cea de-a 19 aniversare uh, a existenței statului nostru. A fost o dată foarte importantă pentru letoni. Încă o dată ne-am confirmat dorința de a trăi într-o uh, țară, într-un stat democrat, liber și independent. Actul de proclamare a Republicii Letoniei în 1918 spunea, și aici citez, toți cetățenii, indiferent de originea etnică, sunt invitați să își aducă contribuția Letonia va garanta drepturi egale tuturor. Va fi un stat democratic condus pe baza justiției, nu va exista uh, oprimare sau injustiție. Sunt foarte mândru de aceste cuvinte care arată că Republica Letonă și-a declarat convingerea că drepturile omului sunt esențiale cu 30 de ani înainte de adoptarea oficială a drepturilor omului. Letonia a considerat întotdeauna că aparține de Europa. Acest sentiment a continuat să existe atunci când împreună cu alte state din Europa Centrală și de Est am fost legați de o țară care uh, avea o cu toată altă perspectivă ideologică cu privire la valorile noastre. Într-adevăr, uh, pacea a existat în fostul bloc estic, dar a fost o pace uh, dintr-o închisoare. Uh, Barbarismul ideologiei totalitare a fost ilustrat încă o dată prin filmul The Soviet Story, istoria sovietică, ce a fost arăt, a furulat și aici în Parlamentul European. Avem un destin comun și totuși trecutul nostru este diferit eh, de cel al altor state. Trebuie întotdeauna să privim între trecut pentru a ne putea consolida viitorul. Vreau să folosesc încă o dată această ocazie pentru a mulțumi Parlamentului pentru declarația scrisă adoptată la 22 septembrie anul trecut cu privire la, de asemenea cu privire la declararea uh, zilei de 23 august ca zi de comemorare a victimelor stalinismului. Această declarație amintește tuturor europenilor de evenimentele tragice care au avut loc în Estonia și Letonia. Și acum uh, să vorbesc despre niște lucruri mai actuale. Anul acesta vom sărbători cea de-a cincea aniversare a aderării Letoniei la NATO și UE. Este foarte important să privim în urmă și să vedem cum au trecut cei cinci ani, care sunt realizările, care sunt beneficiile și obiectivele pe care țara mea și le-a stabilit. În primul rând, aspirația, dorința noastră de a, ne adera, de a adera la Uniune a dus la creșterea democrației și la înființarea de instituții democratice. Prin aderarea la Uniunea Europeană, Latvia și-a demonstrat dorința de a se baza pe o identitate europeană în evoluția sa și de a promova valori importante, libertate, democrație, responsabilitate, statul de drept, drepturile omului, egalitate, toleranță și bunăstare pentru toți. În al doilea rând, alăturarea la Uniunea Europeană a îmbunătățit puternic climatul investițional în Letonia așa numiții banii europeni, cum uh, sunt numite fondurile structurale în termeni populari, au stimulat dezvoltarea economică a Letoniei. În al treilea rând, putem acum să beneficiem de libera circulație a persoanelor a devenit un obicei să ne deplasăm uh, fără nicio restricție în spațiul Schengen. Este foarte ușor să mergi la studii, să lucrezi sau să câștigi orice fel de experiență în alte state europene. În al patrulea rând, libera circulație a bunurilor și serviciilor a deschis noi posibilități de afaceri. Toți întreprinzătorii și toți consumatorii pot să se deplaseze liber acum, dat fiind că barierele tarifare și barierele fizice au fost eliminate. Noi avem o piață internă mică mică și de aceea pentru noi acest lucru este foarte important. În al cincilea și cel mai important rând, vocea Letoniei este acum o voce care se face auzită în Europa și vocea Europei este una importantă la nivel global suntem mândri că avem la dispoziția noastră mecanismul de cooperare care ne permite identificarea de soluții proactive uh, pentru abordarea provocărilor mondiale, cum ar fi cele legate de schimbări uh, climatice, uh, securitatea economică, migrarea, precum și socuri, șocurile cu care se confruntă sectorul financiar. Letonia a beneficiat de noile instrumente politice și economice și în același timp și-a asumat și o responsabilitate crescută cu privire la viitorul Europei în general. Este o responsabilitate pe care noi avem față de cetățenii europeni. În ceea ce privește realizările noastre, uh, trebuie să înțelegem că au fost făcute și anumite greșeli. Guvernul leton uh, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, a avut tendința să se culce pe lau și să creadă că totul s-a uh, realizat. Nu ne-am dat seama că, de fapt, eram la începutul și nu la sfârșitul unui proces. Uniunea Europeană oferă foarte multe oportunități, însă rămâne la latitudinea statelor membre cum sunt acelea exploatate. Noi, letonii, nu am exploatat toate oportunitățile. N-am folosit politicile de coeziune în cel mai bun mod posibil. N-am folosit toate oportunitățile financiare, așa cum am fi putut. Oficialii guvernului nostru învață încă cum să facă acest lucru. Nu am fost suficient de bine uh, organizați în ceea ce privește introducerea monedei euro. Este una dintre marile greșeli care acum, având în vedere criza financiară, devine din ce în ce mai clară. Însă, chiar și cei mai duri eurosceptici trebuie să recunoască faptul că, uh, în final, uh, când tragem linia, rezultatul este unul pozitiv în ceea ce privește aderarea noastră la UE ar dori cineva să se întoarcă la un timp în care avem uh, puncte de controle la graniță sau uh, bariere tarifare? Am vrea să reinstaurăm bariere în calea liberei circulații a persoanelor, experienței, educației? Nu cred că cineva dorește acest lucru. Chiar și euroscepticii se um, obișnuiesc foarte repede cu lucrurile bune. Poate nu sunt eurosceptici, sunt doar sceptici. Situația financiară s-a deteriorat în ultimele luni, adevărat, și a modificat uh, irrevocabil rolul guvernelor în procesele economice. Până acum, piețele financiare se dezvoltau și evoluau liber și credeam că piețele se pot uh, reglementa singure. Credeam că piețele uh, se descurcă singure și totul se va rezolva de la sine. Și de fapt chiar așa a fost. Însă, având în vedere această crimă, criză mondială, vedem că efectele sale sunt foarte rele pentru economiile noastre. Cel mai rău, această criză se resimte la nivelul oamenilor de rând. Uh, Evenimentele pe care le-am văzut la sfârșitul anului trecut ne-au demonstrat că guvernele trebuie să se implice mai puternic în procesul economic suntem la volanul economiile, eh, economiilor noastre, însă facem, conducem aceste economii pe jumătate adormiți. Din păcate ne-am dat seama de acest lucru prea târziu și acum ne îndreptăm eh, cu vehiculul nostru către o mlaștină și e cam târziu să schimbăm direcția. În această situație trebuie să găsim o soluție care să includă rezolvarea eh, situației naționale, europene și globale Trebuie să găsim un răspuns economic și trebuie să înființăm mecanisme pentru un nou sistem financiar. Va fi nevoie de un mecanism de supraveghere puternic, însă nu trebuie să impunem restricții la nivelul proceselor și inițiativelor de pe piață. Cea mai mare provocare va fi să avem o abordare echilibrată. Noi, statele membre ale Uniunii Europene, avem avantajul unic de a putea să ne implementăm activitățile naționale în mod coordonat și, prin urmare, să ajungem la o soluție durabilă suntem foarte mulțumiți cu planul propus de Comisie pentru revigorarea economiei europene. Este un pas important care ne va ajuta să ieșim din această mlaștină financiară. Și acum, în ceea ce privește soluțiile naționale, criza financiară a afectat și Letonia. S-a spus că Letonia trece prin una dintre cele mai dramatice și contradictorii operații de salvare financiare din istoria Europei moderne. În prezent lucrăm la motivații economice care să stabilizeze situația economică și financiară repede și în mod eficient. E o sarcină dificilă, însă putem depăși această criză doar dacă avem o perspectivă clară. Nu trebuie să adoptăm uh, soluții pe termen scurt și să credem că acestea vor rezolva situația pe termen lung. Șase guverne, șase partide de opoziție anul trecut au convenit asupra unei abordări comune și au sprijinit planul uh, propus de guvern. Acest acord prevede un mecanism special de supraveghere pentru utilizarea împrumuturilor acordate Letoniei. De asemenea, sunt stabilite și prioritățile pe termen mediu pentru Letonia, facilitatea exporturilor, garantarea concurenței uh, loiale, uh, scăderea deficitului curent și introducerea monedei euro în 2012. Aderarea la zona euro a devenit una dintre cele mai importante obiective strategice pentru Letonia, um, astfel dorindu-se consolidarea economiei noastre sper și cred că Letonia nu este singură în aceste eforturi și că alături de noi uh, sunt și instituțiile europene, dar și celelalte state membre. De fapt, știu că este așa și apreciem foarte mult această solidaritate. Doamnelor și domnilor, fiecare extindere succesivă a adus noi țări în Uniunea Europeană și a accentu- accentuat anumite aspecte de pe agenda Uniunii Europene, inclusiv cea a fundurilor. Noi ne-am alăturat Uniunii Europene când politica de vecinătate era în faza de definire și când se subliniau instrumentele de implementare. Între timp, Uniunea Europeană a devenit un actor mai activ în ceea ce privește politica de vecinătate. Această realizare um, a fost uh, făcută și cu ajutorul noilor state membre. Letonia a participat activ și va continua să participe la definirea și implementarea acestei politici. Nu e vorba doar de relații dintre statele membre ale Uniunii și celelalte state cu care uh, au granițe comune. Uh, în contextul acestei politici, trebuie să vorbim despre locul ocupat de Uniunea Europeană la nivel global, împreună cu țări care au acționat în același sens ca și noi, am promovat o bună politică de vecinătate în regiunea noastră și s-a născut parteneriatul estic, o nouă inițiativă pentru adaptarea cadrului politicii de vecinătate, astfel încât să se ia în considerare specificitățile regiunii noastre și să avem o politică mai ambițioasă, mai eficientă în acest sens. Apreciem inițiativele Comisiei Europene. Parteneriatul um, estic trebuie să consolideze legăturile economice și politice între Uniunea Europeană și țările din regiune și, sigur, să consolideze și cooperarea din cadrul uh, regiunii. Dezvoltarea acestui parteneriat trebuie să se bazeze pe principiul diferențierii și să se facă o evaluare uh, a fiecărui caz. Fiecare țară are propria sa dezvoltare. Există țări care doresc să devină membre ale familiei UE, alte țări care au alte obiective. Politica noastră uh, va fi una de succes doar dacă vom coopera cu toate țările din regiune și doar dacă vom furniza asistență de câte ori acest lucru este necesar și solicitat. Mai mult, am primit semnale pozitive cu privire la consolidarea și intensificarea acestei cooperări cu țările din Asia în octombrie în octombrie, când am vizitat Uzbekistan, Turmenistan și Kazakhstan. Letonia a sprijinit întotdeauna implementarea acestei politici de vecinătate a Uniunii Europene și va continua să sprijine această politică, încercând să îmbunătățească relațiile bilaterale. Fiecare țară are propria sa istorie, propriul său trecut, propriile sale ocazii de a participa. Contribuția noastră la dimensiunea estică se bazează pe încrederea pe care o avem în relațiile noastre bilaterale și în cunoștințele care au fost dobândite. Avem posibilitatea să aplicăm cunoștințele noastre specifice și trebuie să facem acest lucru, altfel ele vor fi irosite. Letonii pentru partenerii noștri din Est, sigur, reprezintă doar una dintre țările uh, europene și nu o singură poartă către Europa. Însă acest avantaj permite continuarea dialogului politic pentru a promova în aceste țări o mai bună cunoaștere a Uniunii Europene, a valorilor sale, a obiectivelor uh, acestui parteneriat și a politicii de vecinătate. Și astfel și noi avem ocazia să ascultăm care este părerea vecinilor noștri în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană. Sunt convins că uh, ar fi bine ca acest parteneriat pentru ei să fie lansat pe durata președinției CH și acest lucru va reprezenta un, o valoare adăugată pentru toată lumea. În ceea ce privește problema energetică, aceasta a devenit din ce în ce mai importantă. Aceste crize financiare și economice sunt fenomene ciclice și de aceea toate aspectele legate de surse regenerabile de energie uh, vor continua să um, revină pe agenda noastră și să fie din ce în ce mai de actualitate. Siguranța energetică are o dimensiune externă foarte specială, adică nu putem să o abordăm izolat de restul evenimentelor globale, să lăsăm deoparte conflictele din Ucraina sau din Georgia. În trecutul recent, statele membre UE au considerat sectorul energetic ca fiind un sector național și nu unul european. Cu toate acestea, evoluția sectorului energetic în ultimii ani, uh, lipsa de resurse, întreruperea de alimentare cu energie au dus la nașterea ideii că trebuie să existe o politică energetică comună la nivel european. În situația actuală, principala sarcină politică este să garantăm posibilitatea de alimentare continuă cu energie și, desigur, și uh, protecția mediului eforturile făcute de Uniunea Europeană nu au fost uh, constante. Au existat dezvoltări în anumite sectoare și s-au stabilit obiective ambițioase care trebuiau uh, îndeplinite, dar nu în toate sectoarele. Noi suntem acum doar la începutul unui lung drum în ceea ce privește diversificarea surselor energetice pentru Europa și crearea pieței energetice unice. Întreruperea alimentării cu gaze din Rusia ne-a arătat că e nevoie să identificăm o soluție rapidă la nivel european. Este responsabilitatea noastră să utilizăm uh, această ocazie și să creăm o piață energetică cu adevărat integrată și diversificată. Nu putem să lăsăm rezultatele de până acum să se topească cum se topește zăpada primăvara. Nu e posibil să abordăm acest subiect fără să ne implicăm într-un dialog activ cu țările care furnizează energie. Avem instrumentele de politică externă pentru a aborda acest subiect și trebuie să le utilizăm în mod eficient. O altă sarcină importantă este integrarea piețelor energetice baltice și a celor din Scandinavia și din Europa Centrală integrarea regiunii baltice nu a fost una constantă. Au existat tendințe care s-au dezvoltat, dar piețele energetice au stagnat. Comisia Europeană a realizat multe în acest domeniu. Inițiativa pentru consolidarea politicii energetice uh, are în vedere și dezvoltarea unei rețele de alimentare în această regiune și asta va permite integrarea statelor baltice într-o piață energetică europeană comună. Am apreciat poziția Suediei în acest sens uh, și în a uh, doua jumătate a acestui an, în timpul președinției Suediei, cred că problematica va fi uh, urmărită. Eu sunt convins că trebuie să creăm de la Mediterana până la Marea Baltică o regiune puternică. Proiectul european, siguranța, bunăstarea populației, a rămas același, dar mediul în care trebuie să ne atingem acest obiectiv s-a modificat. Economiile mondiale sunt mult mai interconectate în clipa de față decât s-a întâmplat acest lucru cu secole în urmă. Au apărut operatori puternici pe plan mondial uh, în ultimii ani și doar dacă vom fi um, vom acționa unit și cu hotărâre, vom putea să ne atingem obiectivele în competiția globală. Doar uniți vom putea să acționăm în uh, favoarea securității și bunăstării. Iar uh, cetățenii noștri în acest scop ne-au acordat votul lor. Parlamentul European a dovedit în repetate rânduri capacitatea sa de a oferi o perspectivă mai largă viitorului european și a, avut o abordare um, echilibrată în ce privește politica europeană. În clipa de față, competitivitatea economică a Europei a crescut. Acesta constituie un potențial de care trebuie să ne servim um, pentru că Uniunea Europeană ă, trebuie să devină un partener valabil și pentru economiile emergente din Asia și din America Latină. Ă, există un sentiment de responsabilitate pentru acest ă, proces. Este important să evaluăm rolul Parlamentului European în a aduce Europa mai aproape de cetățenii săi. Parlamentul European va juca în viitor un rol mai important, iar uh, în clipa de față este important să ne respectăm unitatea în diversitate. Acesta este proiectul european pentru care trebuie să conlucrăm cu toții. Este foarte important ca Uniunea Europeană să nu se fragmenteze statele membre ale Uniunii Europene trebuie să găsească soluții uh, care să împiedice o Europa cu mai multe viteze trebuie uh, să sperăm că tratatul de la Lisabona va avea un viitor pentru că el constituie o precondiție legală pentru a fortifica rolul instituțiilor europene. Doar prin implementarea principiilor care sunt înscrise în tratatul de la Lisabona vom putea să um, stimulăm potențialul unei Europe unite noi. Transpunerea în practică a tratatului de la Lisabona depinde de voința politică a statelor membre și al instituțiilor europene de a rămâne uniți, de a păstra solidaritatea. Stimate doamne, stimați domne, înainte de 2004, eh, când eh, Letonia a aderat la Uniunea Europeană, eh, au fost stabilite obiective care prin aderare au fost continuate. Obiectivele Letoniei pot fi definite și îndeplinite doar dacă ele se potrivesc în viziunea europeană de ansamblu. Obiectivele europene pot fi atinse pentru că ele reflectă aspirațiile fiecărui stat membru. Dar eforturile comune trebuie uh, fortificate. Trebuie uh, să apărăm valorile pe care le împărtășim cu toții și uh, uh care formează baza Uniunii Europene. Este sarcina tuturor politicienilor și mai ales liderilor Europei să încurajeze discuțiile pentru a defini cât mai concret aceste valori europene. Iar în ce privește viitorul, cum văd Letonia și Europa în viitor, de pildă în anul 2015? după criza economică, vor exista niște centre de putere care se vor dezvolta. Unul dintre ele va fi Uniunea Europeană. Uniunea are capacitatea de a rămâne unită pentru că doar așa putem să ne atingem țelurile. Dar Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă pentru a-i primi în sânul său pe toți cetățenii care aderă la valorile europene. Uniunea Europeană va fi extinsă, în același timp trebuie să-și păstreze capacitatea de a lucra eficient. Uniunea Europeană va trebui să furnizeze securitate și stabilitate și statelor eh, vecine progresul educațional urmează să se dezvolte și va permite uh, Uniunii Europene să ocupe un rol de frunte pe plan global în cultură, educație, știință. Statele europene vor fi judecate în uh, urma rezultatelor obținute și nu după criterii geografice. Uniunea Europeană va uh, coopera cu alte state și în același timp va exista și o competiție interioară. Fiecare țară, conform capacității și cunoștințelor sale, va contribui la dezvoltarea generală. Care va fi rolul Letoniei în Uniunea Europeană în 2015? Noi sperăm că va fi o Letonie care va fi depășit criza, iar uh, capitala Letoniei în același timp va putea să-și asume un rol de coordonare în dezvoltarea întregii regiuni. În 2015, pentru prima dată în istoria statului nostru independent, Letonia va putea să abordeze problemele europene și globale prin deținerea președinției europene. Ne vom concentra pe relațiile cu uh, statele vecine din regiunea noastră, în același timp însă ne vom concentra și pe relațiile cu statele vecine Europei, cu statele eh, Mediteranei. Vom demonstra o deschidere europeană. Anul 2015 nu mai este atât de departe, ne despart doar șase ani până atunci. Cu o sută de ani în urmă, un poet leton spunea că doar ceea ce se schimbă este capabil să dăinuiască. Sunt convins că Europa se va schimba considerabil, va deveni mai puternică din punct de vedere economic, de cooperare mutuală și va fortifica sistemul de valori. Iar un european va fi mândru că trăiește în Europa și că în același timp este membru al națiunii din care face parte. Va trebui să uh, salvăm valorile noastre și responsabilitatea fiecărui cetățean, pentru că în asta constă șansa viitorului. Doamnelor și domnilor, membrii ai Parlamentului European, succesul Europei va fi măsura succesului nostru, va reflecta contribuția noastră, este sarcina noastră și responsabilitatea noastră să acționăm în acest sens invit membrii Parlamentului European să stimuleze înțelegerea cetățenilor din Europa în legătură cu valorile pe care dorim să le apărăm. Susținerea fiecărui cetățean european pentru ideea europeană este cea mai bună garanție pentru viitor. Mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în această perioadă legislativă. Vă doresc succes în viitor și pentru alegerile parlamentare care urmează. Mulțumesc. Mulțumesc! domnule președinte vă mulțumesc în numele parlamentului european pentru alocuțiunea dumneavoastră, pentru curajul european, pentru decizia europeană de care ați dat dovadă. Bineînțeles, am ascultat cu plăcere faptul că ați uh, adus un elogiu Parlamentului European, ați făcut-o pe drept, pentru că mi-amintesc foarte bine că în momentul uh, negocierilor de aderare în anii 90, Letonia, Lituania și Slovacia inițial uh, au fost excluse de la negocieri și Parlamentul European a solicitat guvernelor statelor membre pentru ca și uh, Letonia, Lituania și Slovacia să fie incluse în procesele de negociere. În felul acesta a devenit posibil ca la 1 mai 2004 și Letonia, Lituania și Slovacia Grecia să devină state membre ale Uniunii Europene. Ați vorbit despre problema uh, energetică și uh, doresc să vă acord un scurt răspuns. Avem un uh, comisar foarte responsabil. Andres Bibalz, care este concetățeanul dumneavoastră, care în săptămâna trecută și acum în contextul disputei dintre Rusia și Ucraina a dovedit că este foarte capabil să acționeze și aș dori în prezența dumneavoastră să mulțumesc lui Andres Bibalz pentru activitatea sa foarte angajată. Fac o observație în încheiere, domnule președinte. Ați vorbit despre faptul că Letonia învață de la ceilalți. E foarte corect, dar și cei care s-au aflat de mai mulți ani în interiorul Uniunii Europene au ocazia să învețe de la dumneavoastră, de la experiența dumneavoastră istorică și dacă suntem dispuși să ne ascultăm reciproc și să învățăm reciproc unii de la alții, atunci vom putea, pe baza valorilor noastre comune, să devenim puternici, democratici și liberi. Mulțumesc, domnule președinte Sattlers, a fost o plăcere pentru noi că v-ați aflat în mijlocul nostru astăzi. Haideți să terminăm explicațiile de vot, dragi colegi. Trecem acum la raport.